So, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's... Stimați colegi, doamnelor și domnilor, a trecut, au trecut deja șase minute peste ora trei, așa că propun să începem reuniunea noastră de astăzi. Propun să începem reuniunea de astăzi. Poate aude toată lumea propunerea mea și mă ascultă. Vă mulțumesc foarte mult! Primul punct e adoptarea ordinii de zi și dacă nimeni nu are nimic împotrivă, propun să adoptăm ordinea de zi așa cum a fost anunțată. Văd că nimeni nu se împotrivește, așa că adoptăm ordinea de zi. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal din reuniune, la reuniunile din 23-24 ianuarie. Dacă nu există comentarii până la sfârșitul reuniunii, vom considera că sunt adoptate și acestea. Apoi avem punctul numărul 3, anunțurile președintelui în ceea ce privește deciziile luate de coordonatori. Coordonatorii la reuniunea din 23 ianuarie aveți aceste documente în uh, dosarul reuniunii de astăzi. Le vom adopta dacă nu există obiecții din partea membrilor. Then, uh point number four. Apoi punctul 4. Anunțurile președintelui. Am o serie de anunțuri de făcut astăzi. În primul rând, ca de obicei, această reuniune este transmisă pe internet și avem și interpretare. Pentru a îi ajuta pe interpreți, vă voi ruga să nu vorbiți foarte repede. Am un anunț în ceea ce privește un coleg, Mildaugas Coeltis, care, din păcate, trebuie să părăsească secretariatul INTA după 5 ani și jumătate de servicii din, din cauza cerințelor de mobilitate a personalului. Și în numele membrilor Comisiei INTA îi urăm tot succesul de care are nevoie pe viitor. Și, bineînțeles, e întotdeauna bine să știm că vom avea acum un fost coleg în, care merge acum la AFET și care poate va înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în această comisie. Apoi, anunțuri în ceea ce privește comerțul, mai multe lucruri prezent care mi le-au transmis colegii de la secretariat. În primul rând, în ceea ce privește acordurile de facilitare a comerțului, care intră în vigoare. În cadrul OMC a existat o ratificare făcută de CIAT, Iordan, Oman și Ruanda. Așa că acum avem mai mult de 110 membri OMC care au adoptat DFA-ul. Această ratificare înseamnă că Pragul de care e nevoie pentru intrarea în vigoare a acordului a fost atins la trei ani după ce s-a convenit la conferința de la Bali a OMC din decembrie 2013. Acest EFA va ajuta la creșterea transparenței, la stabilirea de standarde, la raționalizarea operațiunilor de cost și scăderea taxelor, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Estimările arată la o reducere cu 15 15% în costurile comerciale în asemenea țări. Acest acord are și o însemnătate clară din punct de vedere politic, arată cât de important e multilateralismul și OMC-ul și posibilitatea de a, posibilități în ceea ce privește comerțul global. OMC-ul recent a emis un ghid în ceea ce privește sectorul alimentelor. Aceste ceea ce privește îmbrăcămintea. Este sprijinită planul comun al Uniunii Europene în acest sens. A existat un proces cu multe părți interesante și guvernele, mediul de afaceri și-au adus aportul, dar și sindicatele și societatea civilă. Acest ghid al OCDE complementează ghidul din 2011 existent pentru companii. Avem pe ordinea de zi și un proiect de aviz în ceea ce privește inițiativa UE în sectorul îmbrăcămintei. E un lucru important și pentru activitățile desfășurate de noi. Protocolul în, în ceea ce privește accesul la medicină în alte state membre a intrat în vigoare la 27 ianuarie. Două treimi din membrii OMC au ratificat acest protocol. Membrii OMC care nu au capacități sau au capacități insuficiente în sectorul farmaceutic ar putea să aibă dificultăți în ceea ce privește acordarea de licențe sub acordul TRIPS. Majoritatea medicamentelor care apar sub acest fel de licențe pot fi oferite doar pe piața domestică, în țara în care sunt produse. Amendamentul permite țările exportatoare să ofere asemenea licențe celor care oferă medicamente generice și pentru export, pentru export de medicamente în țările cele mai puțin dezvoltate. Acest amendament la TRIPS e primul după 1995. E prima dată când un uh, acord OMC este amendat. Și o ultimă informație, negocierile cu două țări ASEAN și Uniunea Europeană, Comisia a completat o a doua rundă de negocieri cu Indonezia și cu Filipinele. O a doua run, această a doua rundă a, fost, rund a fost lansată în 2016, la sfârșitul lunii ianuarie 2017 s-a încheiat. Indonezia este cea mai mare piață din Asia de Sud-Est, cu o populație de peste 250 de milioane de locuitori. Se continuă discuțiile în ceea ce privește comerțul cu bunuri cu acest partener și facilitarea comerțului, competiția, dezvoltarea durabilă, soluționarea litigilor și așa mai departe. Uniunea Europeană și-a făcut publice propunerile de negociere. Acestea au fost prezentate și celor din Filipine la a doua rundă de negocieri, care a avut loc acum trei săptămâni. Filipine e a doua cea mai mare țară din ASEAN, cu o populație de peste 100 de milioane. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt negocierile din trilog și starea de fapt. În ceea ce privește aceste negocieri, mă bucur să vă anunț că negocierile cu Consiliul și Comisia ar, vor începe pe instrumentele comerciale în curând și le avem ca raportor pe colegul nostru Christopher Fielner. Negocierile acestea sunt întârziate pentru că propunerea Comisiei e din aprilie 2013. Parlamentul European și-a adoptat amendamentele în februarie 2014. Acolo apare mandatul Parlamentului. Pentru că nu s-au înregistrat progrese în Consiliu, Parlamentul și-a închis prima lectură în 2014. Uh, Mâine Comisia INTA va vota pentru negocierile începute pentru un acord uh, timpuriu în a doua lectură cu Consiliul și ne propunem ca primul trilog să fie programat cât de curând posibil. Raportorul nostru nu este prezent astăzi, nu știu dacă are cineva vreun comentariu pe acest punct. Nu văd pe nimeni care dorește să intervină, așa că voi trece direct la punctul 6 de pe ordinea de zi, adică evaluarea aspectelor externe ale performanței și gestionării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit. Raportor este colega noastră Tiziana Begin. Și mi s-a transmis că la acest raport, 126 de amendamente au fost depuse pentru îmbunătățirea raportului. Trebuie să ținem cont de faptul că INTA e competentă doar pe subiectele care sunt strâns legate de competențele pe care le avem în această comisie. Amendamentele sunt acum sub analiză și o parte din ele s-ar putea să depășească competențele noastre. Așa că președintele crede că unele dintre amendamente care sunt în afara competențelor noastre nu vor fi admisibile. Și acum aș dori să îi dau cuvântul raportoarei noastre, Tiziana, aveți cuvântul. Grazie, grazie Presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc pentru că demonstrați interes uh, pentru această tematică, 126 de amendamente pe care le-a menționat domnul Winkler. E vorba așadar de un interes pe care ați demonstrat față de această tematică. Asta mă bucură, dincolo de faptul că, bineînțeles, anumite amendamente nu vor fi cuprinse până la sfârșit. Tematica rămâne una de mare importanță și o bună funcționare a vămilor noastre reprezintă un pilier al politicii noastre comerciale. Trebuie ca ele să funcționeze așa cum trebuie pentru ca politica aceasta să fie într-adevăr una unică. Știți bine că fragmentarea politicilor europene în materie duce la tot felul de frustrări și de costuri suplimentare pentru cetățenii noștri, pentru firmele noastre, mai ales pentru IMM-uri dar, de asemenea, e vorba și de primejduirea producției europene, care este supus atacului contra, uh, contrafacerii. Vreau să vă spun că am uh, făcut niște vizite pe teren, inclusiv în Italia. Am vizitat vămile ca să înțeleg ce se întâmplă acolo. M-am întâlnit cu toate părțile interesate. Și, într-adevăr, mi-am dat seama că, fiind vorba despre porturi, uh, aceste porturi europene uh, sunt în concurență unele cu celelalte. Și asta pentru că se profită de anumite lacune în legislație. O dublă fațetă acestui uh, fenomen. Pe de o parte, importatorii și exportatorii care mișcă marfa dintr-un port în altul pentru a scăpa de TVA și de alte taxe și pe de altă parte, uh, combaterea acestor uh, fenomene. Într-adevăr, amendamentele dumneavoastră reflectă aceste preocupări și asta mă bucură. Și am văzut de asemenea că vă preocupă soarta IMM-urilor, precum și uh, simplificarea demersurilor uh, administrative. Aceste 126 de amendamente, uh, aproape toate eu le pot uh, prelua, foarte puține dintre ele le-aș respinge, dar ne putem întâlni în continuare pentru a vedea ce și cum. Uh, Vă spuneam, foarte multe amendamente uh, sunt pe placul meu. Anumite tematici sunt cuprinse acolo uh, și anumite uh, idei trebuie uh, argumentate mai bine în ceea ce privește inspecțiile, controlele la fața locului. Morfolo- uh, tipologia controlelor respective este interesantă, așa cum a prezentat-o grupul ALDE. Apoi, implicarea sectorului privat. Și aici s-a insistat mai ales de către ECR împărtășesc ideea că trebuie să informatizăm și să avem sisteme de control și inspecție interoperabile. E nevoie și de resurse pentru a face acest lucru, așa cum subliniază socialiștii. De asemenea, este uh, necesar să vedem care este impactul fluxurilor asupra cursurilor uh, comerciale când vine vorba de uh, alegerea unui alt port mai îndepărtat din punct de vedere geografic, dar care are poate alte avantaje pentru activitatea IMPEX respectivă respectivă. Apoi, acea due diligence a vămilor și aici trebuie să ne concentrăm. Dragi colegi, sunt sigură că vom putea să depășim micile divergențe dintre noi, vom avea un text bun pe care să-l prezentăm comisiei și, în orice caz, tematica aceasta preocupă pe toată lumea, așa că ascult cu mult interes comentariile pe care le puteți avea. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you. Mulțumim și acum dăm cuvântul raportorilor din umbră din partea APP, domnul Bernd Benson. Aveți cuvântul. În primul rând, mulțumesc foarte mult. Nu am foarte multe pe conținut din partea APP. Simplificarea, reducerea poverii administrative sunt elementele cheie și acestea au fost acoperite în discuțiile pe care le-am avut deja. Așa că, foarte pe scurt, pot să spun că noi așteptăm cu nerăbdare să avem primele, primele amendamente de compromis din partea doamnei raportor și înțeleg că doamna raportor poate fi de acord cu majoritatea amendamentelor. Așteptăm cu nerăbdare acest fapt. Poate că doamna raportor ne poate spune când să așteptăm ceva. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! din partea S și D. Dau cuvântul domnului Schuster, vă rog. Da, mulțumesc. Îl înlocuiesc, o înlocuiesc pe doamna Rodriguez și m-a rugat să prezint poziția ei, ceea ce voi face acum. Grupul meu este de acord cu faptul că prioritatea trebuie să fie punerea în aplicare rapidă a codului vamal al Uniunii. Trebuie să continuăm să îmbunătățim cooperarea și coordonarea între autoritățile vamale. Repetăm de asemenea cât de important e faptul că trebuie să se reflecte în raport nevoia esențială de a fi armonizare controlele și inspecțiile realizate de autoritățile vamale. Atât autoritățile naționale vamale, cât și uh, celelalte autorități au trebuie să ducă, să pună în aplicare controle mai stringente. Există o, trebuie evitată o distorsiune a comerțului pe piața internă, pe, pe lângă cea fiscală și un uh, impact negativ asupra mediului. În acest sens, ni se pare interesantă propunerea verzilor și anume să fie făcută o evaluare a impactului în ceea ce privește distorsiunile comerciale. Credem că trebuie să fie armonizate inspecțiile și criteriile pentru acestea și să se creeze o autoritate unică UE care să asigure că sunt apărate interesele Uniunii Europene. Această autoritate europeană ar monitoriza acțiunile făcute de administrațiile vamale și ar trebui să fie dezvoltați niște indicatori specifici astfel încât să fie evaluată activitatea vamală. De aceea sprijinim amendamentele care au fost depuse în acest sens. Pe de cealaltă parte, trebuie să fie completată Uniunea Vamală și să asigure un tratament echitabil al tuturora. Și nevoie și de sancțiuni armonizate. Nu trebuie să subestimăm efectele nearmonizării sancțiunilor și ceea ce s-ar întâmpla cu comerțul, ceea ce sugerează anumite amendamente. În lupta împotriva comerțului ilicit, raportul inițial părea să se limiteze la lupta împotriva produselor contrafăcute. Noi considerăm că va fi de asemenea important să atingem și lucruri care sunt legate de terorism, spălarea de bani, evaziunea fiscală și traficul de droguri. Vom sprijini amendamentele care consolidează cooperarea vamală și lupta împotriva Uh, fluxurile ilicite de bani și spălării de bani. Trebuie să se acționeze pe două niveluri, la nivel intern, printr-o îmbunătățire a coordonării și a schimbului de informații, nu doar între autoritățile vamale, ci și între diferitele administrații care au competențe în acest domeniu. De aceea noi vom sprijini amendamentele care încearcă să îmbunătățească cooperarea între diferitele direcții generale ale Comisiei în ceea ce privește chestiunile vamale. La nivel extern, Trebuie să fie consolidată cooperarea cu statele terțe, atât în ceea ce privește chestiunile vamale, cât și la alte niveluri administrative. Trebuie să continuăm să dezvoltăm strategii, să îmbunătățim punerea în aplicare a legislației în ceea ce privește dreptul de autor cu țările terțe. Credem că e important să insistăm pe introducerea unui sistem care să protejeze Um, indicațiile geografice protejate pentru produsele care sunt sugerate într-o parte din amendamentele depuse. Noi credem că e nevoie de o coordonare consolidată între autoritățile vamale și de asemenea e nevoie de o armonizare a inspecțiilor, controalelor și sancțiunilor. Acestea vor fi puncte esențiale, astfel încât să evităm problemele și să ne asigurăm că toate produsele care intră pe teritoriul Uniunii Europene sunt conforme standardelor europene. Puteți conta pe noi să continuăm să muncim pe calea aleasă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și, apum, și acum din partea ECR, coordonatorul are cuvântul. Nu trebuie să se ajungă într-o situație care să, ajungă, care să ducă la creșterea poverii administrative sau la întârzieri care ar afecta fluxul comerțului intern. Și acestea sunt problemele care sunt adresate în acest raport pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit. Regulile și procedurile foarte complexe și criteriile diferite pentru sancțiuni care sunt folosite de autorități pot să reprezinte o povară pentru IMM-uri și de aceea acestea sunt împovorate, mai ales că au resurse limitate. De și nu pot să se bucure de toate oportunitățile comerciale. Noi considerăm că trebuie să ne axăm pe cooperarea între statele membre și actorii importanți în comerț, trebuie să fie închise vidurile încă existente în sistemele comerciale și e foarte importantă simplificarea în domeniul vamal. Trebuie să colaborăm mai bine cu sectorul privat în acest sens și aceștia sunt foarte importanți, ne pot ajuta să identificăm viitorii operatori. Trebuie să uh, colaborăm cu ei în combaterea comerțului ilicit și în ceea ce privește animalele sălbatice și alte tipuri de produse. Programul pentru operatorii uh, comerciali autorizați trebuie să fie mult mai mult folosit trebuie să fie promovate în beneficiile acestui sistem pentru comerț, în același timp trebuie să fie menținute regulile în ceea ce privește respectarea și trebuie să ne asigurăm în acordurile noastre comerciale că există reguli în acordurile cu statele terțe și că acestea sunt puse în aplicare. Nu credem că trebuie să existe o singură autoritate UE, astfel încât să ne asigurăm că tratamentul e armonizat la punctele de intrare trebu- considerăm că trebuie să examinăm mai bine directiva privind sancțiunile. Credem că ar trebui să existe un teren echitabil pentru operatorii economici. Cererile care există deja în codul vamal al Uniunii, în ceea ce privește sancțiunile, trebuie, acestea trebuie să fie puse în aplicare. Trebuie să analizăm și e-comerțul, e-comerțul care este folosit, ajung astfel bunuri contrafăcute la consumatorii europeni pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că evaluăm așa cum trebuie riscurile legate de acest domeniu al e-comerțului și mai ales în ceea ce privește combaterea produselor contrafăcute. Trebuie implicate toate părțile implicate și companiile de transport aici și acestea trebuie să sprijine statele membre în această luptă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum din partea ALDE nu văd pe nimeni în sală, așa că trecem la GUE. Da, domnule Scholz, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt pentru că raportorul nostru din umbră nu poate să fie prezent astăzi, așa că voi spune pe scurt care este poziția noastră. Noi suntem de acord cu linia pe care merge doamna raportor în acest raport. Suntem de acord cu faptul că cooperarea între direcțiile generale pe chestiunile vamale și porturile și intrarea ă, pe teritoriu, toate acest, acestea trebuie să-și îmbunătățească cooperarea. Și apoi suntem de acord cu faptul că transparența și schimbul de informații trebuie să fie îmbunătățit. Suntem de acord și cu faptul că cooperarea cu statele terțe e un punct foarte important, mai ales pentru autoritățile vamale din toate cele 28 state membre. Aici intervin și multe alte aspecte pe cooperarea orizontală în Uniunea Europeană, în lupta împotriva corupției, în lupta împotriva inegalităților și în sfera socială. Și aici vă atrag atenția asupra avizului care există în Comisia Emplă. Vă mulțumesc. Domnul președinte, fără microfon. Puhne. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you also. Domnul Buchner, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și doamnei raportor. Cred că cooperăm în mod foarte fructuos. Amendamentele noastre s-au concentrat pe trei aspecte. Cerem o mai bună cooperare între autoritățile vamale în lupta împotriva fluxurilor financiare ilicite și a spălării de bani prin intermediul comerțului. Apoi, un lucru pe care ați menționat și dumneavoastră, de altfel, dar și domnul Schuster, dorim să atragem atenția asupra costurilor de mediu care sunt legate de această atitudine selectivă a importatorilor. Asta distorsionează comerțul intern și creează um, trafic uh, inutil, mai ales prin intermediul camioanelor și duce, bineînțeles, la uh, o utilizare intensă a infrastructurilor de transport dăunătoare mediului înconjurător și așa mai departe. Al treilea aspect, insistăm pe importanța formării uh, personalului VAMAL, care este garanția acelui proces de due diligence și, de, și pentru implementarea altor politici specifice, cum ar fi uh, cea legată de importul de lemn și cherestea și, în general, pentru a uh, respecta și alte aspecte, cum ar fi cerințele de mediu în cadrul comerțului cu textile. Noi împărtășim îngrijorările exprimate de doamna raportor și sperăm că vom avea uh, un text ca rezultat al unui compromis fructuos. Vă mulțumesc foarte mult și acum de la ANF, domnul Ferron. Mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune care ne vizează în mod direct, ea vizează suveranitatea statelor No, ne place mai mult o cooperare între națiuni și mai puțin uh, o armonizare fiscală și vamală. Astăzi nu are sens să armonizăm și nici să creăm organisme care să centralizeze demersurile. Dorim să se respecte uh, principiul subsidiarității care se aplică de drept, pentru că la noi, în Franța, vămile depind direct de Ministerul Economiei și Finanțelor și de altfel în țara mea, Franța, am observat, uh, mai ales uh, cu criza provocată de terorism în ultimii doi ani, uh, vamile au fost foarte eficiente tocmai pentru că au avut oarește autonomie și libertate de mișcare în Franța. Deci nu dorim o Europa vamilor. Astăzi, din potrivă, astăzi trebuie mai mult să cooperăm între noi și mai puțin să armonizăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum uh, dau cuvântul membrilor noștri. Vă rog. Domnule președinte, ca să adaug ceva la ce a spus domnul Buchner, în numele verzilor, vreau să subliniez un lucru și mă adresez doamnei raportor și mă adresez și comisiei. După cum urmează, vămile sunt foarte importante nu numai pentru fluxurile comerciale materiale, ci și când vine vorba de fluxurile informaționale care vizează lanțul de aprovizionare. În Statele Unite, informația uh, vamală este mult mai ușor de accesat decât în Uniunea Europeană. De ce e important acest lucru? Având în vedere nevoia crescută de transparență când vine vorba de lanțurile de aprovizionare. Da, trebuie să vedem dacă n-am putea să determinăm comisia să creeze un acces public pentru informațiile vamale. Bineînțeles că anumite aspecte comerciale ar putea să reprezinte niște limite, dar eu cred că asta ar putea să ne ajute în abordarea acestei chestiuni a transparenței lanțurilor de aprovizionare, mai ales când vine vorba de importuri din țări care nu respectă norme de mediu, norme de uh, ocupare, etc. Deci, iată întrebare către comisie și către doamna raportor și mă întreb, bineînțeles, dacă în raportul de față se poate face o astfel de propunere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Mă adresez iarăși colegilor dacă mai au alte observații. Se pare că nu, așa că aș da cuvântul comisiei. Aveți cuvântul. Thank you very much. On behalf of... Mulțumesc foarte mult în numele Comisiei. Vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi încă o dată pentru că aveți o inițiativă foarte importantă la Comisia dumneavoastră și care vizează performanța și gestiunea în cadrul sistemului de vămi. Am studiat amendamentele, am ascultat cu interes comentariile expuse astăzi și suntem gata să avem o poziție care va fi finalizată în momentul în care și raportul va fi, uh, să zicem, uh, finalizat. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. <clears throat> Bun. Foarte bine. Doamna Hautala, poate că nu m-ați uh, întâlnit înainte, vreau să spun eu cred că întrebarea mea a fost cât se poate de clară și de simplu formulată și mi se pare că Comisia Europeană a cam improvizat de dovadă de amatorism, a făcut o afirmație așa standard. Mi-ar place că atunci când punem întrebări Comisiei, ea să ne și răspundă. Așadar, spune președintele. Cred că e observație nimerită și eu sunt uh, surprins. Comisia, aveți informații? Aveți ceva uh, date pe care le puteți transmite comisiei noastre. Vă rugăm, nu le rețineți pentru dumneavoastră, împărtășiți cu noi aceste date. Mulțumesc! După câte știm noi, nu există o propunere actualmente care să vizeze schimbul de astfel de uh, Uh, informații și care să copieze modelul american. Noi uh, nu știm mai mult decât atât. Uh, Comisia poate, bineînțeles, să evalueze o asemenea posibilitate, dar nu se întâmplă asta pentru moment. Dar asta nu înseamnă că Comisia nu ar putea să analizeze o astfel de eventualitate. Dar o astfel de opțiune nu este formulată ca atare astăzi. Știu că nu este un răspuns definitiv, dar este tot ce pot să vă spun pentru moment. Bun. <clears throat> Mulțumesc. Acum dau cuvântul din nou doamnei uh, Beghin, doamna raportor, ca să tragă niște concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pe scurt. După acest tur de, tur de masă, vedem într-adevăr că ne apropiem mult uh, de perspectiva unui text uh, larg împărtășit, și eu cred că ne putem întâlni chiar de săptămâna viitoare pentru a discuta aceste aspecte. Cât privește informațiile, sunt absolut de acord cu ce a spus uh, doamna Hautala și, bineînțeles, uh, sunt amendamente care exact asta vizează, și eu îmi doresc ca raportul nostru să conțină o cerere specifică către Comisie în acest sens și sper că Comisia va da curs acestei cereri. Așadar, dragi colegi, o să vă spun uh, cât mai curând posibil săptămâna viitoare când ne vom uh, întâlni și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile fiecăruia. Mulțumesc! Așadar... Mulțumesc! Va urma negocierea amendamentelor de compromis și votul la următoarea comisie, întâlnirea comisiei noastre se va desfășura așadar. Și vom vedea de asemenea care ar putea să fie reacția Comisiei INTA față de o oarece reticență demonstrată de Comisia Executivă. Mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă, pentru că noi avem dreptul de a primi uh, astfel de reacții și răspunsuri din partea Comisiei Executive. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7, e vorba de punerea pe piață a uh, produselor, uh, îngrășămintelor marcate cu marca uh, CE. Este uh, un uh, proiect de aviz la Parlament, în mai multe comisii de specialitate, am dezbătut acest subiect uh, pe larg, e vorba de tot ce înseamnă regulamentul privind îngrășămintele și vreau să reamintesc uh, colegilor că și în acest dosar, dar și în cele precedente, noi a trebuit să respectăm competențele care revin comisiei noastre INTA. Acum dau cuvântul raportorului nostru, domnul Valesa, în numele PP-ului. Mulțumesc foarte mult. E vorba de un dosar extrem de complicat. Vă avertizez și mă scuz Uh, din start pentru că s-ar putea să vorbesc destul de mult. E un subiect tehnic, e a treia oară când discutăm acest uh, subiect. De la bun început am ridicat uh, cu preponderență problemele legate de comerț și nu sunt puține și nu sunt simple. S-a vorbit aici, într-adevăr, despre competența INTA. Ea pare să fie uh, pusă sub semnul întrebării. Însă, pe acest dosar cu valențe comerciale clare, nu mi închipui că comisia noastră ar putea fi exclusă. Despre ce este vorba? Discutăm limite la niște uh, importuri în Uniunea Europeană care cu siguranță vor afecta negativ uh, piețele din Africa de Nord, care vor duce la dispute la nivelul OMC-ului. Uh, și care vor uh, crea o dependență clară a UE de importuri. Dacă dorim asta, probabil că nu o dorim. Și chiar dacă nu sunteți de acord pe fond uh, cu mine, sper că mă veți ajuta ca comisia noastră INTA să joace un rol așa cum se cuvine în acest dosar. Exact asta trebuie să facem noi la Parlamentul European, să avem o astfel de atitudine, iar eu cu siguranță uh, nu mă voi da uh, la o parte de așa ceva și îmi voi face datoria. Pe fond, ce se întâmplă cu acest dosar? La ședința noastră anterioară am uh, identificat anumite aspecte care sunt toate legate unele de celelalte. E vorba de limita la cadmiu, la îngrășăminte propusă de comisie și care ar putea să nu fie, să poată fi respectată de uh, industrie. Uh, mai multe probleme se pun. Dependența de importuri. Uniunea Europeană este dependentă de importuri în proporții de până la 90%. E vorba de roca fosfatică. Uh, chiar dacă această dependență a fost uh, menționată și este cunoscută, Comisia nu face nimic în acest sens și uh, propunerea Comisiei va elimina și mai mult din uh, oferta internațională în acest uh, domeniu. Ideea este de a avea rocă fosfatică curată, însă foarte puține companii pot să extragă și să condiționeze așa ceva. Bada, baza științifică. Majoritatea studiilor sprijină demersul comisiei care vorbește despre prezența cadiului în proporție de 80 de miligrame <clears throat> și care nu duce la o acumulare a acestei substanțe în sol. Uh, două probleme se pun aici. 80 de miligrame. Nu există acumulare adițională. Dacă așa stau lucrurile, de ce Comisia propune alte limite? 20, 60, de unde vin aceste cifre? Habar nu am. Și am tot chestionat și întrebat comisia de un an de zile încoace și nu mi-a spus. Și chiar dacă e vorba de uh, valori medii, comisia vine cu valori, dar numai pentru valorile maxime. Și asta este problema, e vorba de prezența cadmiului. A doua problemă mare e vorba de disputele comerciale pe care le putem avea la nivelul OMC-ului. Este posibil ca această propunere să fie uh, etichetată drept de neconformitate și care să ducă la uh, dispute comerciale și uh, e vorba de lipsa de dovezi științifice care s-ar putea să facă ca Uniunea Europeană să piardă și să pierdă pentru că a propus niște limite nerealiste. Apoi, piața gri Există țări care exportă roca fosfatică în concurență cu țările UE. Acești exportatori din străinătate se pare că abuzează de o poziție preferențială. Acum câțiva ani, reamintesc, s-a întâmplat uh, următorul lucru. O companie uh, europeană a trebuit să dea mită unor producători din Rusia pentru a lua de la ei rocă fosfatică curat. Uh, curată. Asta vrem să facem, să fim dependenți de astfel de importuri. E vorba aici până la urmă de securitatea și uh, securitatea alimentară. Sunt de acord că nivelul cadmiului trebuie să scadă și chiar să dispară. Avem nevoie de uh, îngrășăminte fără uh, fosfați. Trebuie să investim în astfel de demersuri. Uh, de asemenea, să ne concentrăm mai mult pe economia circulară, să reducem dependența de importuri și să recuperăm uh, fosforul de unde se poate. Însă să nu uităm că industria noastră trebuie să poată să supraviețuiască, nu trebuie să ucidem această industrie. Având în vedere aceste lucruri și cum nu putem să modificăm limitele din anexa 1, pentru că asta revine ca și competență exclusivă a Comisiei ENVI, am propus trei derogări bazate foarte clar pe competențe ale INTA și care să rezolve situația. În primul rând, la anexa 1 din regulament, acolo se impun limite maxime. Acolo am propus uh, Conform unor uh, studii științifice de calitate privind acumularea cadmiului, am zis ca producătorii care se limitează la 80 de miligrame de cadmiu, uh, așa cum se spune în studiu, aceste, acești producători cu 80 de miligrame să poată să intre pe piață. Apoi, având în vedere dependența de uh, importuri, trebuie să avem criterii foarte stricte când vine vorba de anumite de derogări care pot să fie solicitate de către exportatori. Companiile trebuie să prezinte rapoartele anuale guvernelor lor și să se angajeze că diversifică uh, resursele uh, și, și așa mai departe. Și dacă nu fac asta, să pierdă derogarea respectivă. Apoi, având în vedere riscul foarte mare de disput la nivelul OMC privind aceste limite um, maxime, am propus uh, un mecanism care să uh, suspende aceste limite pe perioada disputei respective. O țară terță poate uh, să folosească în mod necuvenit aceste limite pentru a avea acces la uh, uh, roca uh, fosfatică uh, curată și să intre și să monopolizeze piața UE în aceste condiții propune măsuri din partea Comisiei Europene care să intervină și să descurajeze aceste țări terțe uh, în a-și exploata poziția asta preferențială, având în vedere incertitudinea legată de prezența anumitor depozite de rocă fosfatică curată în lume, am propus ca uh, Comisia Europeană să cartografieze aceste uh, depozite pentru a putea să acționăm în cunoștință de cauză. Iată propunerile și soluțiile mele și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și propuneri. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând, în numele socialiștilor, domnul Andrie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Oalesa, vreau să ne amintim faptul că grupul nostru sprijină acest regulament, iar sectorul agriculturii așteaptă în răbdare o astfel de reglementare. Asta va permite reducerea dependenței noastre prin economia circulară și va permite aprovizionarea cu îngrășăminte bio, organice, un lucru esențial, o știm bine, pentru a avea o agricultură durabilă, așa cum ne dorim. Sănătatea și mediul sunt preocupări esențiale. Astfel, limitarea substanțelor Uh, periculoase în îngrășăminte este un obiectiv major uh, urmărit de regulamentul de față. Având în vedere, sau acum, în ce privește avizul de față, se pare foarte bună ideea reportării și monitorizării, mai ales pentru a vedea ce depozite de fosfat există, pentru a urmări aprovizionarea posibilă. să vedem apoi, bineînțeles, și ce impact au aceste reglementări asupra țărilor în curs de dezvoltare. Am făcut această observație și mai eh, de mult. Astfel, lucrurile acestea ar putea să fie uh, transmise și altor comisii și competente. Pe de altă parte, nu știu dacă în acest regulament pot să figureze anumite alte propuneri făcute. De pildă, lucruri legate de rezolvarea litigiilor sau alt gen de aspecte, așa cum nu sunt ele propuse. Nu știu ce crede Comisia, sunt însă sceptic și când vine vorba și de alte propuneri. De pildă, la amendamentul 7 este o propunere care vizează suspendarea automată <clears throat> um, a unui regulament european de îndată ce un stat european va, depune, va depune o plângere la OMC. Asta înseamnă, dacă am înțeles eu bine, o țară terță poate să vină <coughs> și să suspende un regulament intern al UE. Este aproape o invitație la așa ceva. Și, în general, această practică eu nu pot să o apreciez, oricare ar fi subiectul nu putem să punem la îndoială propriile noastre legi. Noi, legitorii, nu putem să facem așa ceva. Cu atât mai mult cu cât e vorba de praguri, un subiect major în raport. În aceste momente, nu știm care vor fi aceste uh, praguri. De măsură finale. Ceci m'amène donc... Astfel, Trebuie să-mi pun și o întrebare cu privire la ce este relevant aici în competențele comisiei noastre. În concluzie, cred că trebuie să avem mare grijă să fim responsabili. În acest cadru trebuie să lucrăm cu toții, cu mare responsabilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la ECR. Emma McClarkin, aveți cuvântul. Da, bună ziua, mulțumesc că vorbesc în numele domnului Pieca. ECR-ul sprijină complet uh, opiniile raportorului cu privire la noul regulament. Uniunea Europeană nu are o rezervă proprie de fosfor suficient de mare, de aceea este nevoie de importuri. De fapt, nevoia de importuri de roca fosfatică este atât de mare încât uh, Fosfații sunt o materie primă critică, desemnată ca fiind critică. Regulamentul în forma sa actuală ar limita sursele care ar putea fi folosite pentru a, utiliza, pentru a obține fosfat. Toate resursele, depozitele de fosfat sunt controlate de o mână de țări și niciuna dintre aceste exploatări nu sunt uh, prietenoase în Rusia, Siria, Tunisia și Maroc. În astfel de condiții, Uniunea Europeană va deveni dependentă de importurile de rocă fosfatică din țările respective. De asemenea, autorizațiile naționale vor avea un rol mai mare și ar împiedica de asemenea și um, beneficiile marcajului CE. Deci, uh, beneficiile reale ale marcajului CE, ale armonizării, de fapt, ar fi uh, împiedicate. Și de asemenea există și riscul să se creeze monopoluri, de exemplu cu Rusia. Președintele, mulțumesc foarte mult. De la ALDE, se pare că nu este nimeni. De la GUE, Helmut Scholz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt încă o dată, pentru că Marie Minor, apartarea noastră în umbră, nu este aici. Cu toate acestea, noi dorim să, sprijin, să subliniem faptul că am luat notă de propunerea comisiei. Suntem cu toții de acord că vorbim despre un subiect extrem de delicat. E vorba despre sănătate, e vorba despre agricultură, e vorba despre mediu. În toate aceste domenii, Uniunea Europeană are obiective care se alinează și um, um, obiectivelor de dezvoltare durabilă de la ONU. Și noi trebuie să le respectăm, toate statele membre trebuie să le respecte. De aceea noi trebuie să ne concentrăm pe măsuri care să reducă poluarea solului și a apei. Și am o întrebare pentru raportor. El ne-a explicat uh, în detaliu poziția sa și am aceeași întrebare și pentru comisie. Ar fi următoarea. Sunteți pregătiți să acceptați o scădere și mai mare a nivelurilor propuse de cadmiu pentru încrășămintele uh, pe bază de fosfați datorită riscurilor de mediu foarte mari pe care le comportă? Și de asemenea, noi am sugerat încă un lucru. Ar fi o idee să se introducă și instrumente cu natură obligatorie pentru a se pune în aplicare valorile propuse. Domnule Vauesa, v-ați putea gândi la așa ceva? Am înțeles că încă vă gândiți la aceste aspecte. Oare puteți introduce în opinia noastră aceste chestiuni? Mulțumesc. Din partea verzilor, Heidi Hautala. Da, mulțumesc foarte mult. Eu am o senzație de deja vu în această dezbatere, pentru că acum 21 de ani, această întrebare care vizează valorile limită de cadmiu în îngrășămintele pe bază de fosfor au apărut în cadrul negocierilor de aderare ale Finlandei și probabil și ale Suediei. După cum a spus uh, reprezentantul ECR, anumite țări din nord dețin rocă fosfatică cu conținut scăzut de cadmiu, poate chiar zero. Și de aceea eu, aș, de aceea eu prefer pastele finlandeze. Chiar dacă în anumite condiții am putea dispune de paste italiene. Însă, uh, făina din care este făcut, sunt făcute pastele finlandeze are un conținut de cadmiu mult mai scăzut. Și eu cred că 20 de ani este o perioadă de timp suficientă pentru a rezolva această problemă. În tratatul de aderare exista un angajament din partea Comisiei Europene pentru a rezolva această problemă, însă problema nu s-a rezolvat. Așadar, aș dori să știu mai multe despre studiul respectiv la care a făcut uh, trimitere raportorul Vauensa. Dacă am înțeles bine, valoarea limită de 80 de miligrame pe kilogram, dacă am înțeles bine, nu s-ar acumula în organismele în organismul uman. Dar eu sunt sceptică pentru că sunt multe alte studii pe această temă și aș dori să știu mai multe despre aspectele științifice pe care se bazează raportorul. Apoi, limitarea în timp a derogărilor care sunt temporare și sunt controlate de comisie și de guverne, ar putea fi o idee bună. Însă, eu cred că este o problemă de sănătate publică foarte gravă, foarte serioasă, de multă vreme și nu trebuie să abordăm problema doar din perspectiva concurenței. De asemenea, aș dori să spun de ce cred eu că propunerea Comisiei este bună. Reversul medalei este propunerea, în, în propunerea pentru uh, îngrășămintele pe bază de fosfor în economia circulară. În țara mea s-a descoperit că în sol există uh, foarte mult fosfor datorită utilizării excesive a îngrășămintelor. Și o consecință este poluarea apelor, după cum a spus domnul Schulz. Există foarte multe posibilități de a recicla și de a reutiliza materii prime cu acces limitat. Și acest lucru va avea un impact asupra alimentației noastre pe viitor. Deci fosforul nu este o resursă, o materie primă nelimitată. Trebuie să fim foarte atenți cu el. Trebuie să, fim, uh, să acordăm atenția necesară nevoilor pe care se bazează și economia circulară. Deci eu aș dori să propun, uh, să sprijinim propunerea comisiei. Mulțumesc foarte mult. De la ENF, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult utilizarea fosfaților a scăzut chiar cu 50% în Franța. datorită faptului că prețurile au crescut. S-au dezvoltat noi îngrășăminte biologice și noi avem un obiectiv de autonomie națională deci fiecare stat ar trebui să poată să se descurce singur cu această problemă a îngrășămintelor. Mulțumesc. Membrii Comisiei INTA, Maria Arena, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, sunt de acord cu domnul Eric Andrieu, care vorbea despre, despre asistarea țărilor care se află în curs de dezvoltare, Marocul, Tunisia, Senegalul, și care sunt exportatoare de rocă fosfatică. Deci cum dorește Comisia să asiste aceste țări? Noi nu dorim să ne aflăm în situația unui monopol. Deci ar trebui să ajutăm aceste țări să își curețe fosfații, în așa fel încât să poată continua să exporte și să putem garanta accesul la, această, la aceste materii prime la nivel european. Deci cum va răspunde Comisia la această problemă? A doua întrebare. Având în vedere că avem un acord, acorduri cu pentru produse agricole care vin în Africa, de exemplu, unde se presupune că se, folosește, se folosesc fosfați cu conținut înalt de cadmiu, ce ne facem cu aceste importuri? Și cred că e nevoie de o dezbatere la INTA și în cadrul uh, uh, și, și în dosarul pe tema acordurilor de liber schimb cu Africa, să vedem ce facem cu aceste importuri de produse agricole care sunt uh, din agricultura cu mult carme. Mulțumesc, până președinte. Cine mai dorește să cuvântul? Se pare că nimeni. Atunci se pare că este rândul comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc pentru acest proiect de raport. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am auzit dezbaterea, pentru că eram la Envy, unde se discuta tocmai aceeași uh, temă. Avem un comentariu succint pe marginea proiectului de raport. Însă am reușit doar să facem o analiză scurtă preliminară din partea comisiei, iar poziția formală a comisiei va veni după uh, finalizarea poziției formale a Parlamentului și a Consiliului. Care este reacția noastră așadar? Acest raport se pare că sugerează că 80 de miligrame per kilogram este o limită sigură. Nu există dovezi în, în acest sens. Am repetat acest lucru de mai multe ori. Expunerea actuală la cadmiu prin dietă este prea înaltă neacumularea se află la un nivel nesigur. Există dovezi științifice clare care propun, care susțin limitele propuse de comisie. De aceea, analiza noastră internă ne arată faptul că propunerea comisiei este compatibilă cu regulile, regulile OMC. În ceea ce privește propunerile concrete ale raportului, se pare că se sugerează ca statele membre să poată acorda derogări de la valoarea limită în mod unilateral și în numele tuturor celorlalte state membre din Uniunea Europeană. Pentru noi este o idee foarte ciudată ca un stat membru să autorizeze o derogare în numele tuturor celorlalte state membre și fără să implice în, în proces niciun fel de instituție europeană. Propunerea Comisiei permite deja statelor membre să dea derogări, să permite fosfați mai contaminați pe piața națională, dar fără ca acești, uh, aceste îngrășăminte să primească marcajul CE, deci fără ca aceste îngrășăminte să beneficieze de uh, circulație liberă pe întreaga piață unică europeană. Pentru noi, aceasta este calea de urmat. Avem un standard foarte înalt de protecție, Iar acele state membre care își fac griji cu privire la accesibilitatea acestor uh, îngrășăminte pot permite intrarea pe piața lor proprie a unor îngrășăminte mai contaminate cu cadmiu, dar acestea nu pot beneficia de marcajul CE. Evaluarea noastră preliminară este că avem probleme cu propunerea raportorului. De, asemenea, apare și o sugestie ca comisia să ia măsuri să combată practicile comerciale neloiale. Noi nu considerăm că astfel de reguli, de obligații își găsesc, sunt oportune într-o legislație care vizează armonizarea. Articolul care reprezintă temeiul juridic reprezintă, uh, se referă la bunuri care pot fi comercializate cu marcajul CE iar chestiunile care țin de obligația Comisiei de a combate practicile comerciale neloiale nu își găsesc locul aici, nu, se, nu au ce căuta în acest gen de uh, legislație. Mulțumesc, acum dau, dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Fundamentul discuției noastre este studiul făcut de profesorul Eric Smulders în 2013. Acest studiu a fost utilizat în evaluarea de impact făcută de Comisia Europeană. Însă această evaluare de impact a fost destul de limitată, să spunem. Comisia alegea, practic, părțile care îi conveneau în evaluarea de impact. L-am contactat pe profesorul Smolder și el a subliniat un lucru. El se bazează pe valorile medii de cadmiu în sol Însă el a spus în mod expres că a analizat nivelurile de cadmiu doar din sol. El nu a analizat transferul din sol către alimente, transferul de cadmiu din sol în alimente. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și voi încerca să ajung la un compromis acceptabil pentru toată lumea. În ceea ce privește aspectele științifice, am cerut Comisiei Europene de mai multe ori să-mi spună care, la ce niveluri de reducție, de reducere ne așteptăm, de 20, de 30%, 60%, la ce să ne așteptăm? Comisia ne-a spus că nu știe, trebuie să verifice. Asta unul la mână. În al doilea rând, Comisia Europeană spune că limitele pentru cadmiu de 20% în îngrășăminte sunt justificate pentru a reduce conținutul de cadmiu în sol cu 20% în 100 de ani. Însă dacă analizăm studiul domnului Smulders din 2013, studiu care a fost uh, uh, sprijinit de profesorul Smulders din 2013, se spune că fără limite de cadmiu, uh, conținutul de cadmiu în sol deja este în scădere cu 18% pe parcursul 100 de ani. Deci dacă nu facem nimic, rata de scădere este de 18%, iar dacă impunem toate limitele la care ne referim, este cu 2% mai mult. Și cu acei 2% la mult vom distruge foarte mult economia. Deci ce dorim să facem aici? Eu nu doresc să slăbesc această legislație, nu doresc să desfințez limitele, dar doresc să mă asigur că propunerea noastră este viabilă. Doresc să evit situația în care acceptăm rapid niște limite pentru că sună bine, limitele reduse la metale grele întotdeauna sună bine. Dar apoi, pe teren, este imposibil să impunem acele limite și industria nu poate să respecte cerințele pe care le stipulăm noi. Este dificil să ajungem la un numitor comun, deoarece comunicarea cu Comisia a fost extrem de dificilă. Deja de un an am foarte mari dificultăți în a comunica cu Comisia. De multe ori când am făcut schimburi de opinie aici la comisia noastră INTA, am auzit anumite declarații care s-au dovedit a fi greșite sau pur și simplu neadevărate. Eu doresc să mă asigur că toată lumea va fi mulțumită de această propunere. Principala mea sarcină este să mă asigur că rezolvăm problemele, lacunele din această propunere legislativă. voi ține seama de comentariile dumneavoastră în amendamentele pe care le voi propune eu. Însă trebuie să venim cu o soluție inteligentă. Trebuie să ne asigurăm că această propunere are sens și că industria noastră este în siguranță. Prin urmare, mâine voi, avea, voi organiza o dezbatere în pauza de prânz. Dacă este cineva interesat să afle mai multe pe acest subiect, toată lumea este binevenită la acea dezbatere. Sper să veniți și vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această dezbatere. Mulțumesc pentru invitația la dezbatere. Cu acestea am încheiat acest subiect astăzi. Termenul pentru amendamente este 6 martie la prânz. Réflexion que mme hautala tout à l'heure, euh, on a posé des questions précises à la commission și eu și doamna Hautala am pus întrebări precise comisiei și nu am primit răspunsuri. Poate am putea să primim răspunsuri în scris pe întrebările pe care le-am adresat. Eu înțeleg că comisia nu are întotdeauna răspunsurile pregătite, însă cred că sunt întrebări importante și interesante cele care le-am adresat și cred că ar fi foarte bine dacă le-am primi am primit răspunsurile în scris. Bine, mulțumesc foarte mult. O reacție a Comisiei la cele auzite? Comisia întotdeauna salută întrebările primite de la membrii Parlamentului European. Îmi cer din nou scuze că am lipsit și nu am auzit dezbaterea. Uh, so this, uh, this concludes, uh, the... Și cu aceasta închidem dezbaterea în ceea ce privește regulamentul privind îngrășămintele. Permiteți-mi să vă reamintesc de fapt să anunț punctul 8 de pe ordinea noastră de zi de astăzi, care este un raport din propria inițiativă către un nou cadru pentru schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Turcia și modernizarea Uniunii Vamale. Raportor este domnul David Borelli. Și probabil vă amintiți, stimați colegi, că la 21 decembrie anul trecut Comisia a adoptat mandatul pentru deschiderea negocierilor cu Turcia în ceea ce privește un acord pentru lărgirea scopului de aplicare al relațiilor preferențiale bilaterale și modernizării Uniunii Vamale UE-Turcia. Această dezbatere de astăzi își dorește să traseze recomandările Parlamentului European pe aceste negocieri comerciale importante. Cu această introducere îi dau acum cuvântul domnului Borelli, raportorul nostru. Vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de a discuta pe fond acest document, vreau să reamintesc că mm, cadrul de care vorbim este descris în documentul de lucru pe care l-am analizat împreună la ședința din noiembrie. Și care ar fi axele respective? Politica UE face parte din ideea de a uh, propaga valorile Uniunii Europene, iar politica comercială are obiective specifice, are instrumente și politici uh, Uh, specifice, iar uh, pe de altă parte INTA se plasează în cadrul general al strategiei UE. Astfel, situația globală din Turcia uh, de astăzi nu poate să nu fie analizată în ansamblul său. Deci percepem mai bine lucrurile din document dacă înțelegem acest cadru. Am avut trei părți, avem trei părți în acest text. În primul rând, contextul general și domeniul de aplicare, apoi modernizarea vamală și a treia parte se concentrează pe noul cadru comercial. Mai există și o parte finală care explică motivațiile acestei rezoluții în ceea ce privește domeniul de aplicare și contextul general. Uh, Turcia este un partener uh, strategic pentru UE însă o consolidare a relațiilor comerciale trebuie să fie o voință comună care să reamintească în permanență valorile din tratatele UE. Trebuie să ne concentrăm uh, pe uh, termenul lung, dar și pe actualitate, luând în calcul uh, situația politică concretă din Turcia, situația sa instituțională, fără să uităm nicio clipă valorile europene pe care trebuie să le promovăm. Acordul care va fi uh, atins va trebui să fie aplicat în mod uh, uh, foarte clar, acceptat de ambele părți și nu să fie un act um, unilateral, așa cum se întâmplă în relația Turciei cu Cipru. Parlamentul European va trebui să fie, printre altele, activ implicat în ceea ce privește impactul negocierilor, atât în Turcia cât și în Europa. Asta va conferi o mai mare legitimitate acestui proces și va permite stabilirea unui dialog care poate uh, a fost mai slab uh, între guvernul turc și instituțiile noastre. În cadrul modernizării vamale este important ca Turcia să renunțe la măsurile restrictive și de protecționism care au fost uh, realizate în ultimii ani trebuie să se înscrie ca și Europa într-un cadru de luptă împotriva comerțului ilicit, să se co- consolideze cooperarea vamală și să se, existe un cadru și un mecanism eficace de rezolvare a litigilor în interesul reciproc. În ce privește a treia parte, am uh, dorit să reamintim că, de exemplu, liberalizarea unor sectoare, cum ar fi cel al uh, licitațiilor, înseamnă că neapărat Turcia trebuie să se uh, uh, să fie deschisă față de libera concurență și asta în mod progresiv, pentru că nu trebuie să uităm impactul care va exista asupra IMM-urilor, asupra cetățenilor și așa mai departe. Să nu uităm nici partea agricolă și fitosanitară și tot ce înseamnă concurența în acest sector, în aceste sectoare. Cât privește liberalizarea serviciilor, aici trebuie să existe transparență, reciprocitate și niște criterii pe o listă pozitivă. Excluderea serviciilor de interes economic general și al celor uh, audiovizuale să fie garantate procedurile pentru uh, intrarea pe teritoriu și uh, rezidența uh, Uh, cadrelor uh, în cadrul unor contracte și, bineînțeles, să se asigure criterii de transparență și de nediscriminare. Dincolo de aspectele tehnice, se transmite un mesaj puternic prin acest, uh, acest raport, cum că dialogul cu Turcia trebuie să fie relansat, trebuie să fie dezghețat și că um, comerțul poate să permită uh, o astfel de atitudine într-un cadru mai amplu. Lucrurile trebuie să fie negociate, ne uitând nicio clipă cadrul actual, dar cu o privire către viitor. E nevoie de un context legislativ mai armonizat, mai concurențial în Turcia. Trebuie ca efectele asupra cetățenilor, mediului și um, IMM-urilor să fie uh, efecte uh, cuantificabile. Rezultatele însă nu sunt 100% uh, sigure și dacă eșuează calea comercială pot să existe și alte căi de cooperare cu Turcia. În partea finală se reprezintă toate aceste lucruri și se adaugă uh, alte aspecte. Cât privește calendarul, anumite grupuri politice, mi s-a spus de către secretariat, doresc să trimită înapoi în plen acest uh, dosar, spunând că uh, avem un uh, referendum în Turcia care se va ține în luna aprilie și că nu putem să discutăm așa ceva în acest context. Pe de altă parte, Consiliul are și el un vot pe care trebuie să îl realizeze în cazul acestei amânări. Eu vreau să vă spun, ca și raportor, că uh, sarcina noastră primordială este aceea de a face auzită vocea Parlamentului pe această tematică, aceasta importantă. Și atunci eu nu sunt de acord cu cei care doresc o amânare. Din potrivă, doresc să menținem acest calendar, tocmai pentru ca impactul Parlamentului să fie mai eficace. Doar dacă Consiliul ne solicită așa ceva, am putea eventual să votăm o astfel de eventualitate. Lipsa de incertitudine actuală înseamnă că Parlamentul nu trebuie să facă marș arier pe o temă atât de importantă cu consecințe comerciale atât de mari. Iată de ce doresc să menținem acest uh, calendar și doresc să ne folosim cu chipzuiță uh, prerogativele noastre pentru a putea să punem în lumină încă o dată munca și activitatea noastră pe acest uh, subiect atât de important. Vă mulțumesc! Thank you very much for the, for those, uh... Mulțumim mult pentru aceste comentarii. Și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând din partea PPE-ului. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Borelli pentru aceste informații foarte clare și de asemenea pentru munca foarte profesionistă pe care a făcut-o, în ceea ce privește ideile și munca făcută pe modernizarea Uniunii Vamale cu Turcia. În al doilea rând, cred că e clar pentru toată lumea, în acest Parlament și în Uniunea Europeană, că Turcia, în acest moment, trece prin prin niște schimbări politice și, aș spune, și economice foarte puternice. Știm că avantajul nostru pe chestiunile care sunt importante pentru Uniunea Europeană e destul de limitat și asta din mai multe motive pe care nu le voi atinge acum. Însă putem să observăm de asemenea că există această chestiune a modernizării Uniunii Vamale, uh, ținând cont de ceea ce se întâmplă, e și mai importantă. Și asta pentru că modernizarea poate să rezolve și să îmbunătățească situația actuală în ceea ce privește comerțul nostru reciproc și relațiile economice. În același timp, poate să crească uh, și influența noastră dacă acționăm cu inteligență, impactul pe care putem să-l avem noi asupra lucrurilor care se desfășoară acum în Turcia. Și cred că nu e ceva deloc minor. Dacă ținem cont de referendumul care urmează, de negocierile în ceea ce privește unificarea istorică a Ciprului și multe, multe alte lucruri. În acest context, dacă analizez acest proiect de raport, al domnului Borelli, pe care ni le-a prezentat atât de frumos, am niște completări minore, dar și foarte relevante, pe care le propun și din partea PP-ului. Cam 5 sau 6 puncte. Cred că avem nevoie de adăugări și îmbunătățiri în ceea ce privește angajamentele Turciei, să arate că este dispusă să facă progrese. Apoi o chestiune legată și de punerea în aplicare a chestiunilor pe care deja s-a căzut de acord între Uniunea și Turcia, unde există anumite îndoieli și probabil și anumite regrese. Apoi mai există o chestiune pe un capitol special pentru IMM-uri. Un aspect important este și cel legat de transparență, dispozițiile de transparență pentru sectoarele foarte reglementate. Aș menționa aici și mecanismul de monitorizare a punerii în aplicare a modernizării Uniunii Vamale, care urmează să aibă loc, să fie incluse măsurile sanitare și fitosanitare și, bineînțeles, și indicațiile geografice și apoi, nu în ultimul rând, toate aspectele politice generale care țin de modernizarea Uniunii Vamale. Dacă ținem cont de toate aceste elemente, atunci eu cred că vom putea să facem progrese cu modernizarea Uniunii Vamale. Cel puțin aceasta este propunerea noastră, a grupului nostru. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum, din partea S și D, domnul Danti domnule președinte. Mulțumesc, vreau să îi mulțumesc domnului Borelli pentru ce a făcut. Cred că acest raport uh, este un bun punct de plecare în reflexia noastră în ceea ce privește posibilitatea reformării Uniunii Vamale, care să respecte pe de altă parte, uh, noile capitole care pot fi deschise în negocierile cu Turcia, acum ar fi uh, licitațiile, agricultura și așa mai departe. Raportul merită să fie consolidat în anumite puncte, dar voi vorbi despre asta mai uh, încolo. La început vreau să spun și eu că, într-adevăr, nu ne găsim într-un context ideal și nici um, într-un context de actualitate ideal. Din potrivă, avem cu Turcia uh, o actualitate cât se poate de uh, problematică, iar uh, lovitura de stat uh, ratată a arătat cât de mult, de mult încalcă Turcia libertatea de expresie, drepturile omului și așa mai departe. Și știm bine că vom avea un referendum constituțional în aprilie în această țară, extrem de controversat și acesta. Deci contextul este cât se poate de defavorabil. Domnul raportor dorește ca Parlamentul să-și dea opinia înainte ca Consiliul să primească mandatul de negociere de la Comisie. Comisia să primească mandatul de la Consilie. Aceasta este uh, strategia raportorului. Mă întreb dacă ea este o strategie bună. Nu trebuie să facem asta înainte ca să, putem, să exercităm anumite uh, presiuni asupra Consiliului fiecare trebuie să-și facă treaba și, într-adevăr, Consiliul ar trebui să se exprime înainte de precizarea mandatului. Pe de altă parte, există uh, uh, în Turcia anumite dinamici uh, politice legate de referendum care ne scapă și atunci ar trebui ca Consiliul totuși să dea un semnal um, de bunăvoință, un semnal politic către Parlamentul nostru în 2005 s-au deschis negocierile de aderare cu această uh, țară și așteptăm de atunci încoace o mai mare afirmare a acestor uh, drepturi ale omului um, în Turcia. Politica comercială trebuie să fie coerentă cu valorile noastre europene și în cazul de față cu atât mai mult. Acestea fiind spuse, aș face mai multe observații mai pe fond. În primul rând, Uniunea una Vamală uh, există. Ea nu funcționează în mod ideal. Modernizarea ei ar fi benefică pentru ambele părți, mai ales dacă se vizează o aliniere tot mai mare a Turciei la achiul comunitar, deci o mai mare integrare. În ciuda evenimentelor, evenimentelor recente, relațiile comerciale între Turcia și UE vor continua să crească și în viitor. Uniunea Vamală este uh, o, uh, reprezintă o uh, situație apartă. În noiembrie s-a hotărât uh, înghețarea presului de aderare a Turciei. În aceste condiții, un canal de comunicare ar trebui totuși să fie deschis și atunci vămile și comerțul reprezintă tocmai acest canal care rămâne deschis. Cu această țară am încheiat un pact privind migrația, să nu uităm acest lucru. Și este foarte clar că ne-am angajat să dăm bani și nu puțin pentru această țară, pentru problema migrației și atunci și din punct de vedere geopolitic trebuie să analizăm asta și să nu, țin, să nu uităm acest aspect, mai ales că uh, Turcia și Rusia au avut niște relații destul de preocupante în ultima vreme, nici asta nu trebuie uitat. Și atunci vămile sunt o posibilitate pentru a influența Turcia pe calea democrației, pe calea aderării la UE, pe calea drepturilor fundamentale. În acest sens, eu și colegii mei vor, vom prezenta niște amendamente, după cum urmează. În primul rând, modernizarea Uniunii Vamale și extinderea relațiilor uh, Uh, comerciale cu Turcia, care reprezintă o posibilitate pentru a uh, reduce conflictele, tensiunile uh, și pentru a normaliza situația noastră cu Turcia. Trebuie ca lucrurile să fie clar menționate, inclusiv un mecanism eficace de rezolvare a disputelor și litigiilor. Și să nu uităm nici de sectoarele comerciale sensibile care trebuie să fie lăsate în afară. Noi trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca să influențăm această țară pentru a promova drepturile umane și pentru a proteja drepturile cetățenilor, drepturile lucrătorilor. Astfel să se instituie o clauză suspensivă în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, precum și un capitol privind dezvoltarea durabilă, cu sancțiuni și alte prevederi aferente. În sfârșit, negocierile trebuie să depindă neapărat de aplicarea deplină și echitabilă a tuturor statelor membre a unor principii vis-a-vis -vis de uh, Cipru. Astfel, acest raport ar permite Parlamentului să-și exprime o poziție clară față de aceste negocieri. Uh, și sperăm că aceste lucruri să fie reflectate în condițiile pe care le vom putea uh, propune. Mulțumesc colegilor și sper că vom avea cu toții o cooperare foarte bună în acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you very much and I turn now to Emma McClarkin. Mulțumesc, doamna McClarkin. Mulțumesc, vorbesc în locul domnului profesor Starvati. În general, aceste comentarii sunt de fapt întrebări pentru comisie, așa că sper că e cineva prezent care să ne răspundă. Turcia și-a exprimat în mod repetat îngrijorările că, deși există acorduri comerciale, acestea trebuie să accepte tarifele externe ale Uniunii Europene pe domeniile acoperite de acord. Nu doar acest fapt, dar statele terțe sunt descurajate la negocierile cu Turcia și pot să ceară Comisia acces pe piață pentru lucruri cum ar fi bunurile industriale. Ce prevede Comisia ca fiind o cale potrivită astfel încât Turcia să fie implicată în politica comercială UE? Turcia nu e un stat membru UE, așa că nu au niciun drept în formularea politicilor comerciale UE. Și atunci, cum consideră Comisia că se poate ține cont de dorințele exprimate de ei? În al doilea rând, în ceea ce privește soluționarea litigilor, poate Comisia să conforme faptul că se vor inspira din modelele existente în ceea ce privește soluționarea litigilor în acordurile de liber schimb și cum cred că vor arăta litigiile în ceea ce privește armonizarea reglementărilor? Vor semăna cu cele care există pentru Ucraina, care sunt obligatorii? dacă există vreo, um, vreun litigiu în ceea ce privește partea de reglementare și așteptăm un răspuns. Mulțumesc foarte mult și acum din partea ALDE, Marie Tășalche. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorului și colegilor, s-au spus deja foarte multe, așa că mă vei exprima pe scurt. Cred că cu toții cunoaștem dificultățile și situația dificilă din Turcia după acea lovitură de state șuată, după ce există multe provocări legate de drepturile omului. Cred că e important ca această instituție să continue să se aplece asupra acestor probleme. În același timp, trebuie să spunem foarte clar că e învechit deschidă Uniunea Vamală și care sunt efectele și asupra Turciei și asupra noastră în Europa. Cred că este foarte important să continuăm să actualizăm Uniunea Vamală, să includem noi servicii și să actualizăm dispozițiile legate de economia modernizată în care trăim noi. Aș sugera de asemenea să ne folosim de acest proces astfel încât să avem un contact constructiv cu Turcia. Nu prea avem multe oportunități în acest sens. S-a vorbit despre acordul privind migrația. Eu am o poziție critică, însă cred că e important pentru noi, sunt vecini, care avem legături culturale, economice și îngrijorări de securitate comune și de aceea cred că e important să vedem Uniunea Vamală într-un context lărgit. Pot să fiu de acord uh, cu conturul pe care ni-l oferă domnul raportor și faptul că nu trebuie să mai fie întârziat acest uh, proces, trebuie să fim foarte atenți și să ne asigurăm că nu intervin mici pași de întârziere în acest moment în timp când într-adevăr ne-am putea folosi de o legătură consolidată cu Turcia pe acest uh, document. Grupul nostru sprijină linia abordată de raportor și sperăm că vom merge mai departe. Deschiderea negocierilor nu e egală cu închiderea, închiderea lor. Vom analiza foarte bine detaliile înainte de a se încheia negocierile. Așa că suntem pregătiți să facem munca care ne așteaptă. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Scholz din partea GUE. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele raportoarei noastre din umbră, care nu se află astăzi aici și m-a rugat să îmi spun intervenția. Însă, înainte de a citi, aș adăuga și eu niște întrebări pentru domnul Borel în ceea ce privește amânarea și viziunea pe care o are acesta în acest sens. Înțeleg cererea din partea S și D Însă, dacă Parlamentul European va vrea o influență pe acest dosar, atunci e foarte important să respectăm un calendar, să ținem cont de un calendar. De aceea îl sprijin pe raportor. Raportorul nostru din umbră îi mulțumește domnului Borelli pentru proiectul de raport și pentru toate eforturile și ideile pe care le expune. Cu toate acestea, există câteva chestiuni care trebuie adresate dacă ne dorim o Uniune Vamală UE-Turcia modernă. În primul rând, Turcia trebuie să se alinieze la achiul comunitar în loc de orice, în, înainte de orice modernizare. Țin să vă reamintesc de asemenea că negocierile ar putea să, pot să fie lansate doar dacă Turcia își îndeplinește toate obligațiile față de toate statele membre ale UE și cu respectarea statului de drept. Turcia trebuie să asigure drepturile respectate ale tuturor membrilor. În al doilea rând, este foarte important să existe o evaluare a impactului asupra drepturilor omului, economiei, impactul, impactul social și de mediu, înainte să înceapă negocierile. De aceea cerem Comisiei să facă o evaluare a impactului durabilă înainte de a începe negocierile comerciale cu Turcia ca membru al grupului Guengel, nu sprijin niciun fel de actualizare a codului VAMAL în liberalizarea serviciilor pe piața agricolă, piața de transport, serviciile maritime și achizițiile publice. Ar trebui să ținem cont și de faptul că politicile comerciale și externe, așa cum reiese și din dezbatere și din cele spuse de alți colegi, ar trebui să-și aducă contribuția la durabilitate, combaterea sărăciei, sprijinul democrației, statul de drept, protecția drepturilor omului. Discuția de astăzi legată de Uniunea Vamală nu e legată doar de aspectele comerciale, ci și de cele politice, mai ales de acestea. Și de aceea îi rog pe colegi și cer comisiei să nu înceapă niciun fel de negocieri cu Turcia pe Uniunea Vamală până când nu e asigurat dreptul, respectul drepturilor omului și libertăților fundamentale și statul de drept. Mulțumesc și eu aș adăuga că Poate liberarea unui uh, jurnalist turco-german ar fi un semn foarte bun pentru începerea negocierilor cu Turcia. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul verzilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Grupul meu politic consideră că e necesar să găsim căi prin care putem să influențăm situația dramatică din Turcia și lipsa de stat de drept și opresiunile la care e supusă societatea astfel încât Turcia să se convingă că trebuie să se întoarcă pe calea democratică. și să decidă că trebuie să se apropie de Uniunea Europeană. Considerăm că situația e de așa natură încât președintele Erdogan nu prea ascultă ceea ce are de spus Uniunea Europeană cu privire la această situație. Noi considerăm că modernizarea Uniunii Vamale ar putea fi singura cale în sensul în care nu ar trebui să fim de acord cu ea dacă nu se fac pași pozitivi în acest regim din Turcia. Pentru că, în mod clar, el nu își dorește să asculte observațiile pe care le avem în ceea ce privește respectul drepturilor fundamentale, întoarcerea la statul de drept și așa mai departe. Suntem foarte sceptici acum în ceea ce privește modernizarea Uniunii Vamale. Am auzit că există anumite tendințe de a amâna votul, atunci cred că ar trebui să amânăm și termenul de depunere a amendamentelor. Mulțumim! Și acum, din partea ENF, domnul Ferrand. Mulțumesc! Nu am înțeles tot din această dezbatere cu privire la Turcia. Mi se pare mai degrabă un număr de circ. Ce se întâmplă în sesiunea plenară și în comisie? În sesiunea plenară am votat acordurile cu Turcia. Astăzi, comerciale cu Turcia. Astăzi sacrificăm ceea ce am făcut nu s-au folosit aceleași măsuri când uh, discutam de Rusia. Nu erau aceleași măsuri. Mă surprinde foarte mult această diferență de tratament între Turcia și Rusia. Rusia care e un partener mult mai important decât Turcia. Pe substanță, ce aș putea să spun? Nu avem nimic de câștigat din acest acord. Vă reamintesc faptul că Turcia a spus că își va crește cu 60% exporturile pentru Turciunea, pe, pe Uniunea Europeană. Ei au totul de câștigat, noi avem totul de pierdut. Știm ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană, ce dificultăți există și aici vor fi favorizate acordurile agricole, mai ales pe sectorul pe fru- de fructe și legume cu Turcia. Și apoi, bunurile contrafăcute. Turcia, din păcate, e campion la așa ceva și cred că e un semnal foarte prost pentru acest sector. Uh, și mă gândesc mai ales la prietenii noștri italieni. În ceea ce privește situația politică, nu vă ascund faptul că Turcia nu e europeană. Și faptul că se deschide această poartă comercială, eu cred că nu e o armă potrivită ce a folosit aici. Atât, vă mulțumesc. Thank you and I turn now to the members. Acum dau cuvântul membrilor comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Pe moment știm că Uniunea Vamală nu funcționează nici la nivel politic, nici la nivel tehnic. Suntem conștienți de acest fapt. Situația din Turcia e una greoaie, însă sprijinim uh, această Uniune Vamală. Însă nu trebuie să fie un acord de liber schimb, ci o modernizare a Uniunii Vamale. Acest lucru e important pentru noi. Pentru noi sunt, mai, sunt importante și următoarele puncte. Transparența înseamnă că mandatul de negocieri, odată ce este aprobat, să fie publicat și apoi să se țină, bineînțeles, cont de poziția Parlamentului European. În ceea ce privește liberalizarea serviciilor, aici trebuie să existe o listă pozitivă. Serviciile de transport trebuie să fie lăsate la o parte. În ceea ce privește soluționarea litigilor, aici trebuie să se lucreze la nivel statal, de la stat la stat. Apoi, domeniul sensibil al drepturilor omului și acesta este unul foarte important pentru noi. Trebuie ca drepturile omului să fie bine ancorate în acest acord și dacă se ajunge la încălcări ale drepturilor omului sau la îngrădirea libertății de exprimare sau ale altor drepturi fundamentale, atunci acordul trebuie să fie suspendat temporar. Apoi, în ceea ce priv- și dacă acest lucru se întâmplă, negocierile trebuie să fie și ele înghețate. Aceasta este solicitarea noastră. Apoi, aceste criterii, înainte de începerea negocierilor, trebuie să fie îndeplinite de Turcia, mai ales în ceea ce privește domeniul drepturilor omului reprezentarea din partea Turciei, acest uh, statut de observator, e unul pe care noi îl respingem. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, colegul Mavridis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș dori să îl felicit pe colegul meu, David Borelli. Dumnealui încearcă să împace mai multe puncte de vedere foarte divergente pe un subiect destul de dificil, recunosc. Stimați colegi, domnule președinte, vorbim despre Uniunea Vamală cu Turcia. Este o poveste îndelungată, plină de probleme și de suferință. Voi fi succint. Pentru început, aș dori să vă spun că există deja un acord cu privire la Uniunea Vamală dintre Uniunea Europeană și Turcia, iar Turcia s-a angajat față de toate statele membre ale Uniunii Europene să pună în aplicare acest acord cu toate statele membre, fără discriminare. Ulterior însă a declarat că nu va aplica acest acord cu Republica Cipru, care este un membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. Așadar, ce argument am putea avea ca să avem încă o dată încredere în Turcia în, procedeul, în procesul acesta de actualizare a relațiilor noastre comerciale cu ei. Astfel ajung la un al doilea aspect. După cum a spus domnul Danti, Noi avem interese comerciale, însă interesul suprem al Uniunii Europene îl reprezintă respectarea statului de drept. Așadar, am o întrebare. Am o întrebare pentru toată lumea. Care este cea mai bună garanție pe care o putem avea ca să știm că de data aceasta Turcia chiar va pune în aplicare toate chestiunile pe care și le-a asumat? În primul rând, Turcia trebuie să respecte acordul care există deja. Și cred că toată lumea și-ar dori acest lucru pentru propriul său stat membru. Și un ultim aspect în ceea ce privește drepturile omului. Sunt de acord cu colegul care vorbea din aur despre aceste chestiuni. Situația drepturilor omului în Turcia nu face decât să se înrăutățească. Regimul președintelui Erdogan ca orice alt regim, bineînțeles, încearcă să își consolideze puterea. Noi trebuie să preluăm inițiativa și trebuie să propunem măsuri de ajutor pentru a economia acestui regim în așa fel încât acesta să își consolideze puterea sau vom fi mai pasivi? Iată o întrebare. Și, în concluzie, aș mai dori să spun lucruri. Am citit textul și am concluzionat că chiar dacă nu vorbim despre chestiuni comerciale, chiar dacă e vorba doar de chestiuni juridice sau politice, de exemplu, recunoașterea Republicii Cipru de către Turcia, punerea în aplicare a Uniunii Vamale cu Republica Cipru. Toate chestiunile acestea sunt chestiuni juridice, nu sunt aspecte politice. Și apoi, Cum putem propune Turciei un regim de observator în instituțiile europene prin intermediul acestui text, în condițiile pe care tocmai le-am descris? Pentru mine, situația este absolut clară. Interesul Uniunii Europene este acela de a cere unui potențial candidat să respecte drepturile fundamentale ale unui stat de drept. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește vreun coleg din INTA să ia cuvântul? Se pare că nu. Acum voi da cuvântul comisiei. Domnul Garcia Bersero, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Pentru început, aș dori să-i mulțumesc raportorului și membrilor Comisiei INTA pentru acest proiect de raport foarte important și pentru comentariile pe care le-au prezentat. Am și eu câteva comentarii de făcut vis-a-vis -vis de chestiunile menționate până în prezent. În primul rând, Trebuie să fim conștienți de faptul că Turcia este un partener comercial extrem de important, este cea de-a patra piață de export ca mărime pentru Uniunea Europeană și relația comercială și economică actuală este asimetrică în favoarea Turciei. Noi ne-am deschis piața agricolă pentru Turcia mai mult decât și-au deschis-o ei față de noi. Avem un regim de achiziții publice deschis, iar acest lucru nu se aplică în Turcia, Există foarte multe restricții pentru servicii în Turcia care nu se aplică în Uniunea Europeană. Așadar, din punct de vedere economic, avem anumite instrumente ofensive foarte puternice în această negociere, în așa fel încât să ne asigurăm că Turcia se deschide mai mult față de Uniunea Europeană decât uh, în prezent. În al doilea rând, mai trebuie să ținem seama de faptul că Uniunea Vamală încheiat în 1995, este un acord foarte vechi, care nu mai corespunde abordării actuale a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de ce ar trebui să facă parte dintr-o relație comercială modernă progresivă. De aceea, în Uniunea Vamală nu avem niciun fel de angajamente care vizează dezvoltarea durabilă, nu avem niciun acordul la Ankara, nimic care vizează drepturile omului, de aceea nu avem reguli puternici pentru IMM-uri, pentru uh, securitatea, uh, măsurile sanitare și fisosanitare. Și iată, trebuie să considerăm că aceasta este o oportunitate importantă pentru a moderniza relația noastră cu Turcia, în așa fel încât să o facem mai bună pentru a atinge obiectivele pe care și a Uniunea Europeană. De asemenea, la ora actuală nu există un uh, mecanism de soluționare a litigiilor eficient cu Turcia. Unul dintre obiectivele noastre este de a obține un astfel de mecanism modern, eficient pentru Turcia. Nu știm exact care va fi uh, opțiunea pe care o vom aborda, țin seama de uh, modelul Ucraina sugerat de Emma McClarkin, iar în ceea ce privește alinierea regulamentelor, trebuie să vedem cum stau lucrurile. Trebuie să ținem seama de rolul CEJ aici. Modelul Ucraina este demn de analizat, dar este cam de vreme să intrăm în detalii exact cum, care va fi conformarea acestui mecanism de rezolvare a litigilor. De asemenea, trebuie să găsim o metodă de a răspunde problemelor, îngrijorărilor, care vizează țările care negociază un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar nu cu Turcia. Trebuie să găsim o soluție pentru această îngrijorare a părții turce, dar în orice moment trebuie să nu uităm că trebuie să apărăm uh, politica comercială a Uniunii Europene. Turcia nu este un stat membru, deci nu poate avea aceleași drepturi uh, și aceeași influență asupra politicii și dezvoltării, noastre, dezvoltării politicii noastre comerciale. Exact cum vom face aceste lucruri vom vedea în negocieri. Suntem, bineînțeles, foarte grijuli vis-a-vis de contextul politic. Comunicarea considerăm că este o strategie mai bună decât necomunicarea dar, bineînțeles, comunicarea trebuie să facă în interesele Uniunii Europene, atât în ceea ce privește economia, cât și în ceea ce privește politica. Mandatul Comisiei, mandatul pe care l-a prezentat Comisia, face trimiteri foarte clare la drepturile omului, face trimiteri foarte clare la dezvoltarea durabilă și comerțul durabil, precum și la principiul nediscriminării uh, statelor membre. Deci salutăm dezbaterea din această comisie INTA. Sperăm că Parlamentul European va putea adopta o rezoluție care să dea un semnal foarte clar vis-a-vis -vis de interesele Uniunii Europene în negocierile cu Turcia. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul din nou raportorului pentru concluzii. Sì, grazie. Molto, molto breve. Mulțumesc și foarte, foarte pe scurt. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate observațiile lor pe care le-am notat și cred că o să avem o activitate pozitivă pe marginea amendamentelor. Câteva observații apoi. Eu am pus anumite uh, idei în uh, raport și uh, nu am putut să expun totul în uh, introducerea mea, din motive de timp. Cât privește comerțul, Uniunea Europeană face comerț cu toată lumea pe plan uh, internațional și atunci nu se poate să nu aibă relații comerciale cu o țară cum este Turcia. Eu cred că putem să facem comerț și cu Rusia. Din, din partea mea am putea să ridicăm boicotul respectiv embargo respectiv. Cât privește calendarul, eu cred că Consiliul, că Consiliul trebuie neapărat uh, să reacționeze. Știu că Lange a trimis o scrisoare expresă în acest sens, n-am primit nicio reacție și cred că o reacție a Consiliului ar putea să ne facă să ne hotărâm în ce măsură amânăm sau, după caz, continuăm dezbaterea. Așa asta ar fi pe, pozitiv pentru toată lumea aici. Mulțumesc! Cu acestea am încheiat dezbaterea. Iar în ceea ce privește calendarul, anunț că termenul pentru amenamente este 1 martie, ora 12 ziua. Cu acestea am terminat punctul 8 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 9 este o reuniune a coordonatorilor. Este o reuniune cu ușile închise. Va începe conform programului, peste 35 de minute, deci la 5 jumate. Pauză de cafea pentru toată lumea, vă mulțumesc pentru participare.